Good afternoon, dear colleagues. Dear guests, please. Uh, bună ziua, dragi colegi, bună ziua, dragi oaspeți. Vă rog să luați loc. Aș vrea să începem reuniunea comisiei noastre din această după-amiază. În primul rând, aș vrea să adoptăm ordinea de zi. Vă rog frumos să luați loc Thank you. So, uh, first, uh... Mulțumesc. Așadar, mai întâi în ceea ce privește ordinea de zi, punctul 3, punctul 7, uh, GOT-ul mare și punctul 8, uh, acordul UE-SUA cu privire la datele personale, punctul 9, combaterea fraudei în interesele financiare ale Uniunii, trebuie să fie toate um, amânate. Dacă nu aveți nicio obiecție față de aceste amânări, adoptăm astfel agenda modificată. În ceea ce privește profilul lingvistic, nu avem interpretare în daneză, letonă și croată, din păcate, în această reuniune. Și apoi avem um, o serie de recomandări din partea coordonatorilor și va trebui să citesc toate deciziile importante de la coordonatori. În ceea ce privește, în primul rând, raportorul pentru aviz. Doamna Gabriel de la PPE a fost numită raportor pe închiderea, încheierea acordului de viză pe excepții la viză de uh, scurtă durată pentru Santa Lucia, Timor-Leste, Armatele Arabe Unite, Do Republica Dominicană, San Vincent și Grenadin, Samoa, Trinitate și Tobago, Vanuatu și Granada. O altă decizie cu privire la directiva 2011-16 cu privire la uh, schimbul uh, obligatoriu de informații cu privire la impozite și fiscalitate. Coordonatorii au decis că nu va fi niciun aviz care să fie întocmit, însă amendamentele pot fi înaintate direct la Comisia Econ. În ceea ce privește audierile și misiunile pentru al doilea semestru 2015, coordonatorii au uh, adoptat o listă de audieri și misiuni pentru acest al doilea semestru 2015 și această listă a fost transmisă tuturor uh, membrilor LIBE. Ombudsmanul european cere includerea în registrul PE public al um, proceselor verbale a reuniunilor comisiilor coordonatorilor din 2009-2014 și coordonatorii au fost de acord să publice toate notele de feedback din uh, legislatura anterioară în acest registru. Apoi, numirea, numirea unui observator pentru alegerea președintelui Eurojustului pe 21 aprilie 2015, coordonatorii au decis să trimită un uh, membru al secretariatului LIBE ca observator, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Apoi, o scrisoare, un proiect de scrisoare din partea președintelui Comisiei către președinție în legătură cu regulamentul pe substanțele psihoactive și directiva care amendează cadrul decizional al Consiliului 2004 GHA, care se referă la prevederile minime și elementele care constituie fapte penale și infracțiunile și pedepsele în domeniul traficului de droguri ilegal și de medicamente Uh, și definiția medicamentului. Aceștia s-a convenit așadar să se trimită o scrisoare. Dialogul uh, structurat și uh, acest, la acesta coordonatorii au hotărât să organizeze un dialog structurat și um, o întâlnire cu comisaria Gramopulos Jurova împreună cu vicepreședintele Timmermans va avea loc pe 6-7 mai. Apoi în Joint Operational Team Jot Mare uh, S-a făcut o cerere de a adăuga la agenda libe din aprilie un punct de informare din partea Europol și Comisiei. Coordonatorii au decis să pună pe ordinea de zi a Comisiei Libe această chestiune. Iar apoi coordonatorii au mai și recomandat ca următoarele moțiuni de rezoluție să nu fie continuate. Din partea MEP Jacovici pe uh, anul european al copilului, deputata Bizotto, uh, în ceea ce privește creșterea cazului de cyberbullying în Italia, infiltrații teroriste în Italia prin migrație ilegală, de asemenea din partea doamnei Bizotto și tot din partea dumneei circulația uh, medicamentelor sintetice în Europa, drogurilor sintetice și uh, tot uh, traficarea ilegală a organelor din Africa și protestele mm, emigranților în Vitorio Veneto, în provincia Treviso Apoi o altă inițiativă um, din partea MEP Jacovici cu privire la violențele la evenimentele sportive și uh, instituțiile pentru copii. Următoarele petiții nu vor fi continuate. Clara Ungar din Ungaria cu privire la um, legea din, la, electorală și apoi uh, a lui Sara Luzia Hazel-Rosing despre amendarea Cartei uh, Fundamentale a Drepturilor UE și din partea domnului uh, Micono cu privire la justiția din Italia. Am citit toate aceste decizii, așadar întrebarea mea este dacă se susțin din partea deputaților din această comisie recomandările coordonatorilor. Văd că este cazul și vă mulțumesc. Acum trecem mai departe și la punctul 4 de pe ordinea de zi și vom intra direct în dezbatere și anume vom discuta despre condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă oper. Raportarea este doamna Cecilia Wikström și o să o rugăm pe doamna Wikström să ne prezinte starea de fapt a acestui uh, dosar după al doilea trilog care a avut loc pe 31 martie. Așa că aveți cuvântul, vă rog, doamnă Wikström. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După cum știți, al doilea trilog a avut loc pe 31 martie și ceea ce am discutat a fost mai ales uh, marja de aplicabilitate a acestei directive. Am avut un follow-up de la ultimul trilog cu privire la condițiile generale și mai departe am mai discutat și despre condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească studenții și activitățile economice, adică, de fapt, accesul la o muncă legală pentru acești studenți. În ceea ce privește domeniul de aplicabilitate, toate instituțiile au reconfirmat pozițiile pe care le exprimaseră deja. Parlamentul European a explicat că această propunere ar aduce o valoare adăugată dacă s-ar include mai multe categorii obligatorii și dacă s-ar include de asemenea și uh, uh, formele de formare profesională remunerată și operul. După cum știți că operul nu este guvernat de nicio regulă în Europa în momentul de față și este vorba de o categorie foarte vulnerabilă de persoane care sunt exploatate în mare parte într-o poziție de vulnerabilitate. Persoanele în formare, în poziții remunerate, trebuie de asemenea să fie încurajate, pentru că considerăm că stagiile trebuie să fie plătite și ar fi regretabil să se includă și uh, stagiile, doar stagiile neremunerate și în această directivă să nu apară cele remunerate. Ar fi într-adevăr foarte prost dăunător pentru noi. Consiliul și-a retras poziția că nu este nevoie de reguli noi uh, europene, în afară de două categorii, studenți și cercetători. Aceasta este situația acum. Am reușit totuși să ne punem de acord pe un text de compromis pe articolul 6.5, după ce am clarificat că acesta se va referi la uh, aplicațiile introduse de persoane care sunt prezente în mod legal pe teritoriul Uniunii Europene la momentul în care depun această cerere, de exemplu, pentru a studia la universitate. Consiliul a acceptat și să reintroducă considerentul 12 pe care îl tăiase înainte. Acest considerent încurajează statele membre să trateze candidații doctoranți ca cercetători și nu ca studenți. În ceea ce privește condițiile specifice pentru studenți, Parlamentul a acceptat amendamentele aduse de Consiliu de a introduce o formare obligatorie în conceptul de studii uh, full-time uh, și în uh, definiția unei instituții de, care oferă această formare. În ceea ce privește aspectele economice, adică accesul legal la muncă pentru studenți, Parlamentul și Comisia uh, vor să impună un minim și un maxim, uh, un maxim de 20 de ore pe săptămână pentru studenți, în timp ce Consiliul își menține cele 10 ore pe care le avem în momentul de față. Noi vrem să justificăm ca oamenii să poată să lucreze legal, pentru că bineînțeles că peste tot se lucrează, dar se lucrează pe piața la negru, dacă nu este permis să lucrezi mai mult de 10 ore, de exemplu. Progresul uh, la acest raport în uh, cele două triloguri a fost destul de limitat, doamnă președinte, și trebuie să vă spun cu regret. Însă eu am sugerat să amânăm următorul trilog de aceea și să încurajăm ca să se lucreze și la nivel tehnic și la nivel intern al, la Consiliu, pentru ca acesta să poată să aibă o vedere mai bună de ansamblu asupra chestiunilor cheie și pentru ca negocierile să nu se blocheze la fiecare chestiune minoră de care ne lovim și dacă nu facem progrese la trilog, nu facem decât să ne pierdem vremea la aceste întâlniri. Așadar, s-a susținut întârzierea și de către amânarea, de către Comisie și de către Consiliu și deci nu avem acum o dată nouă pentru trilogul următor, dar sunt convinsă că activitatea la Consiliu și la statele membre va fi bună pentru ca să se găsească liniile roșii, pentru ca să știe fiecare încotro poate să meargă, iar dialogul tehnic, dialogul în trilog continuă și el. Bineînțeles că voi informa această comisie în mod permanent în legătură cu progresele care se fac în trilog sau, bineînțeles, vă voi vorbi și despre dificultățile cu care ne întâlnim. Sper mai degrabă să vin cu prima veste decât cu a doua. Aș prefera, sincer, să fie așa. Vă mulțumesc oricum foarte mult pentru atenție și vreau să subliniez încă o dată importanța acestei directive. Chiar uh, există rapoarte făcute de cercetători, unul chiar din Germania de curând, care arată că acesta este unul din elementele necesare pentru a putea combate mm, toate provocările în domeniul demografic cu care ne confruntăm astăzi și sunt absolut la dispoziția noastră pentru a răspunde la întrebările pe care le aveți. Președinta, mulțumesc foarte mult, doamnă Wikström, și noi sperăm ca să avem evoluții pozitive în acest dosar. Dorește vreun coleg să ia cuvântul în legătură cu acest subiect? Nu este cazul. Atunci aș ura din partea tuturor, cred, să avansați cu bine în acest dosar. Mai departe, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba de instituțiile europene și drepturile omului în Europa, recomandarea 2065 din 2015 a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Și pentru ca să putem să auzim mai multe despre această recomandare, l-am invitat pe domnul Michael McNamara, care este raportor în Comisia pentru Probleme Juridice și Drepturile Omului din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Domnule McNamara, vreau să vă dau cuvântul acum. Aveți, aveți cuvântul, vă rog. Puteți să veniți aici, să la pupitru și vreau să vă spun că pentru comisia noastră colaborarea cu Consiliul Europei este una de mare importanță. Sunteți foarte binevenit la noi în comisie și după cum știți, colegii din rezoluția pe care au înaintat-o pentru a îmbunătăți uh, situația în domeniul justiției, în acest uh, domeniu. Am uh, făcut aceleași cerințe pe care le-ați făcut și dumneavoastră. Cred că dumneavoastră sunteți de acord cu noi și de aceea sunt foarte bucuros, bucuroasă să vă pot ura bun venit aici la noi, domnule McNamara. Suntem foarte interesați să auzim de raportul pe care l-ați făcut, l-ați întocmit dumneavoastră despre drepturile omului în Europa și instituțiile europene. Este un subiect esențial pentru activitatea noastră în domeniul drepturilor fundamentale. Aveți cuvântul, vă rog, domnule McNamara. Um, first of all, I'd like to thank you for your Mulțumesc foarte mult. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a vorbi în fața Comisiei Libe astăzi în Parlamentul European. Apreciez această oportunitate pentru mine ca raportor și vicepreședinte al adunării parlamentare uh, pentru drepturile omului din partea Consiliului Europei. Este foarte interesant să am ocazia să discut cu dumneavoastră despre aceste subiecte care privesc ambele comisii din care venim noi. Pot să vă spun că la începutul anului 2013 Comisia pentru Drepturile Omului a avut un, un schimb de opinii foarte fructos cu doamna Kinga Gantz și a, aceasta după adoptarea raportului domnului lui Michel din Comisia noastră cu privire la drepturile fundamentale în 2012 în UE. Astăzi vă pot vorbi despre raportul meu uh, care vorbește despre relațiile dintre drepturile omului și UE, care a fost adoptat și de către, de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei și care a fost prezentat de asemenea la Paris pe 31 martie. Um, după evenimentele din iunie 2012, la care biroul a trimis această sarcină către comisia noastră, adunarea parlamentară și-a exprimat îngrijorările cu privire la duplicarea sau munca în paralel între Consiliul Europei și Uniunea Europeană, având în vedere că Uniunea Europeană tocmai numise un reprezentant special pentru drepturile omului. Adunarea parlamentară a urmărit cu atenție posibilitatea de a crea un mecanism pentru a verifica respectarea criteriului de la Copenhaga în statele membre. În octombrie 2013 a avut loc o dezbatere între Uniunea Europeană și Consiliul Europei cu privire la sinergiile dintre aceste două instituții și s-au adoptat recomandări pe baza raportului meu pe această temă. Adunarea a reiterat uh, faptul că nu este voie să și n-ar fi bine să lucrăm în paralel și să uh, existe o preluare a ceea ce face Consiliul Europei de către instituțiile europene, ci trebuie să ne completăm și că trebuie să ținem cont de rolul preexistent al Consiliului Europei, care este, până la urmă, instituția preponderentă în domeniul drepturilor omului. În raportul meu cu privire la instituțiile europene și drepturile omului, ne concentrăm pe felul în care Consiliul uh, Uniunii, Consiliul Europei, dar și Consiliul uh, și Curtea de Justiție, Parlamentul European și Comisia, dar și Banca Centrală Europeană țin cont de considerațiile de drepturile omului în activitatea lor și de felul în care se promovează acestea în afara și înăuntrul Uniunii. Aceasta s-a mai, situație s-a schimbat, desigur, și după tratatul de la Lisabona, în care s-au extins activitățile Consiliului Europei în domeniul uh, Justiției și Afacerilor uh, Interne, așa cum se ocupă și Comisia dumneavoastră, bineînțeles, de acest lucru. În martie 2014 am organizat o audiere cu domnul Jean-Claude Trichet, fostul președinte al BCE, și cu Martin Kerem, care a fost uh, președintele Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale. Și în 2014, după alegerile, chiar imediat după alegerea Parlamentului European, am venit la Bruxelles împreună cu o delegație din partea uh, noastră către Consiliul European și uh, ne-am întâlnit și cu reprezentanții ai Justiției uh, și Ocupării din Comisie. În acest raport ne baz- subliniem că ne bazăm pe respectarea drepturilor omului, pe uh, statul de drept și pe respectarea acestor drepturi fundamentale, acestea fiind bazele și ale activității dumneavoastră, așa cum se regăsesc în Cartea Drepturilor Fundamentale. Însă Uniunea Europeană are dificultăți în disciplinarea statelor membre atunci când e vorba de riscurile de încălcare a acestor valori uh, fundamentale. Comunicarea Uniunii cu privire la îmbunătățirea uh, statului de drept, care a fost publicată în martie 2014, se referă la aceste lacune, propunând un mecanism mecanism care să sistematizeze mai bine verificarea respectării drepturilor omului în statele membre. Dacă acest mecanism se implementează, ar trebui să se împletească cu activitatea Comisiei de la Veneția și a Consiliului Europei um, în propunerile inițiale pe care acestea le-au făcut în acest sens. Nu e vorba numai de uh, Consiliul Europei, ci e vorba și de toți cei care lucrează în acest uh, domeniu și care se ocupă de astfel de mecanisme care trebuie implicați. Aceasta ar însemna și uh, sentințele Curții Europene de Justiție, Uh, și implicarea unui comisar uh, european pentru drepturile omului și rapoartele adunării parlamentare ale Consiliului Europei. În acest raport vorbeam de Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale, care și-a exprimat îngrijorări cu privire la paralelismene dintre instituțiile europene și activitatea Consiliului Europei. Ultima dată s-a constatat acest lucru în 2010, în care un coleg din Letonia a pregătit un raport și Apoi, acea rezoluție a dus la constatarea muncilor în paralel în acest domeniu și din partea Agenției Fundamentale pentru Drepturile Omului. S-a vorbit despre alocarea fondurilor uh, europene pentru aceste activități și după cercetarea pe care am făcut-o și după discuțiile pe care le-am avut cu Agenția pentru Drepturile Omului, uh, domnul Cheram în 2014, în martie, am tras concluzia că Agenția pentru Drepturile Fundamentale și Consiliul Europei au uh, găsit o cale de colaborare structurată pentru a se complementa mai degrabă pentru, decât pentru a lucra în paralel și a repeta una activitatea cealaltă, celeilalte. pentru că avem fonduri foarte limitate în acest domeniu și de aceea este foarte important să avem proceduri complementare și nu repetitive pentru ca să folosim uh, fondurile la maxim. M-am referit în raportul meu și la semnarea de către Uniunea Europeană a Convenției Europene pentru Drepturile Omului, care este un lucru absolut uh, esențial pentru ca să se sublinieze respectarea drepturilor omului în Uniune. Am fost foarte uh, dezamăgit de um, reacția Curții Europene de Justiție în ceea ce privește semnarea de către UE a acestei convenții. Am fost destul de dezamăgit și pentru că tonul avizului pe care l-a redactat, uh, care a fost redactat, a mai fost deja comentat și de către oamenii de știință, academicieni și alții. Sentința aceasta a dus la o, obstacole foarte multe în calea finalizării acestei uh, semnări și de aceea cred că va fi foarte dificil. Aderarea Uniunii la Convenția Europeană pentru Drepturile Românului este un lucru obligatoriu după tratatul de la Lisabona și sper ca um, decidenții să găsească o cale de ieșire din această situație foarte dificilă. Apoi, în raportul meu, vorbeam despre Banca Centrală Europeană și Mecanismul European de Stabilitate, care nu, de asigur, cel din urmă nu este o instituție a Uniunii, dar care, de asemenea, trebuie să fie implicate. M-am referit la felul în care deciziile acestor instituții, de exemplu, care impun măsuri de austeritate unor țări din zona euro, ar trebui de asemenea să țină cont și de drepturile socioeconomice și drepturile omului. Cred că răspunsul instituțiilor europene la criză este destul de controversat pentru că lipsește o transparență, lipsește într-adevăr claritatea pentru unele măsuri și această chestiune a fost de asemenea examinată și de către mai mulți raportori din adunarea parlamentară a Consiliului Europei și nu vreau să repet ceea ce au spus și ei. În uh, urma concluziilor din raportul meu, adunarea a adoptat așadar uh, hotărârea 2001 Uh, din, de anul trecut pentru ca statele membre să își finalizeze cât mai repede negocierile pentru ca Uniunea Europeană să devină semnatară la Comisia Europeană pentru Drepturile Omului. Adunarea parlamentară a cerut Uniunii Europene de asemenea să continue cooperarea sa structurată cu Consiliul Europei și să folosească expertiza Consiliului Europei și experiența sa în domeniu. În ceea ce privește propunerea Comisiei Europene cu privire la mecanismul pentru statul de drept, adunarea parlamentară este de părere că Uniunea Europeană ar trebui să informeze permanent Consiliul Europei de orice măsuri care ar putea să permită implementarea acestor măsuri și, de asemenea, adunarea parlamentară consideră că Uniunea Europeană trebuie să monitorizeze în continuare proiectele sale legislative pentru a se asigura că acestea sunt compatibile cu Carta Drepturilor Fundamentale. Cred că această recomandare este extrem de importantă pentru dumneavoastră în calitate de deputați aleși în Parlamentul European, așa cum este importantă, desigur, și pentru staful dumneavoastră și experții legali. În acest sens, uh, s-a spus că un proiect de legislație și impactul acesteia pe drepturile fundamentale este mm, analizat uh, din, uh, în, în acest moment și amendamentele sunt uh, extrem de importante, vor fi analizate și aș vrea să-mi dați dumneavoastră feedback în legătură cu aceasta. Mai există și serviciile juridice de la Comisie care s-au exprimat pe subiect. Uh, am întâlnit cu mai multe persoane și serviciile comisiei ale, legale ale comisiei au spus că nu au resurse suficiente pentru a putea analiza impactul întregului proiect legislativ uh, și deci al amendamentelor uh, la acest proiect legislativ, deci nu au resursele să poată analiza impactul acestora pe drepturile fundamentale în general. Și, uh, nu în ultimul rând, adunarea a cerut statelor membre să semneze Carta Socială Europeană dacă nu s-a întâmplat încă acest lucru de către statele membre. În recomandarea pe care au adresat-o membrilor, uh, S-a cerut uh, să se facă tot posibilul pentru ca aderarea Uniunii Europene la Convenția pentru Drepturile Omului să se facă cât de repede, repede după lansarea propunerii de uh, mecanism pentru statul de drept al Comisiei și să se stabilească un catalog de criterii pentru ca să ne asigurăm că toate măsurile de austeritate care uh, există nu au un impact negativ asupra drepturilor socioeconomice. Assembly. În încheiere pot să vă spun că am toată speranța că după adoptarea acestui raport cooperarea între Consiliu și Comisia, care de regulă se bazează pe un memorandum de înțelegere uh, încheiat în 2007, va rămâne la fel de bună ca și până acum și se va evita orice duplicare uh, continuând în același sens, în timp demersurile pe acest capitol. De asemenea, sper că demersurile vor fi luate în calcul de instituțiile europene care sunt implicate uh, fie că este vorba de implicații financiare, fie că este vorba de luarea în calcul de, de acestea de către legislativ pentru a se asigura că nicio, nicio lege nu se încalcă drepturile omului sau principiile fundamentale. De asemenea, v-aș atrage atenția asupra principiului de rezoluție 2441, cum ar fi aderarea Uniunii Europene la EHCR, chestiunile de justiție și afaceri interne, care sunt toate deosebit de importante dacă dorim să păstrăm standarde înalte la nivelul Uniunii Europene și în spațiul european în general. De asemenea, se sublinează importanța monitorizării sistematice și a respectării criteriilor de la acoperire de toate statele membre. Această idee de monitorizare sistematică este salutată în principiu de Consiliul Europei și orice inițiativă în acest sens trebuie să fie coordonată cu Consiliul pentru a se evita duplicările. Și în final, aș dori să mulțumesc secretariatului dumneavoastră. Am avut plăcerea de a coopera cu ei în timpul misiunii din iunie mai ales uh, doamna Agnieszka Slana a fost deosebit de amabilă și doresc să îi mulțumesc pentru ajutorul oferit. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să vorbesc astăzi și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumim, domnule McNamara, spune doamna președintă, o prezentare interesantă. Un coleg, o colegă mai precis, dorește să intervină. Doamna Zippel. Mulțumesc domnului McNamara pentru prezentarea sa și cred eu că această prezentare este foarte interesantă și în același timp, din punctul meu de vedere, ca și alte rapoarte pe care le primim, este puțin înfricoșătoare pentru că se pune problema drepturilor uh, fundamentale care sunt uh, încălcate, uh, sunt criticate astfel de situații, dar nu la noi. Avem impresia că Europa este o lume care este în perfectă ordine. Și am impresia că este vorba uneori de încălcări sistematice în unele state membre și trebuie să ne punem problema cum se coordonează și cum se supraveghează uh, respectarea drepturilor fundamentale și valorilor fundamentale. Parlamentul uh, în mai multe rânduri a primit solicitări de a face evaluări și verificări ale criteriilor și Uh, mă refer la criteriile de supraveghere. Uh, de aceea este foarte important să cooperăm cu Consiliul Europei și cu alte instanțe relevante pentru a pune la punct aceste criterii. Mă tem însă că mai avem o cale lungă de parcurs. Din ultima legislatură mi-aduc aminte că ne-a cerut Comisia de atunci să facem o, uh, un raport de follow-up pe partea socială și <clears throat> mi se pare că nu este doar o problemă de personal uh, limitat, ci lipsește și voința politică. Sunt unele legi uh, care din motive politice foarte diferite, trebuie adoptate foarte, foarte rapid. După toate aceste observații, aș avea și o întrebare concretă. De fapt, mai multe întrebări. În primul rând, dacă sunt contacte ale Consiliului Europei cu Comisia pentru a verifica dacă uh, sunt astfel de activități comune de verificare sau dacă ele se pot pune, pun, pune la punct și, în al doilea rând, cum stau lucrurile în ceea ce privește evaluarea valorilor, evaluarea respectării valorilor fundamentale M-ar interesa dacă ne puteți spune dacă aceste încălcări sistematice pe care le, marc- le remarcăm au crescut numeric în ultimii ani sau dacă ați constatat încălcări în toate statele membre sau în multe state membre sau în anumite domenii în ultimii ani. dacă ați constatat că în domenii anumite sunt uh, încălcări uh, mai vizibile. Mulțumesc, doamna Țipa. Doamna Lambert. Um, Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Sprijin de asemenea spusele colegei mele, doamna Țipă. Mă interesa această contrapondere a efectelor austerității și a efectelor drepturilor fundamentale. Asta ține și de restul activității mele parlamentare, sunt lucruri la care ne uităm cu atenție și au existat rapoarte în legislatura anterioară, de exemplu, când a fost vorba de impactul deciziilor troicăi. Vedem astfel interrelaționarea între deciziile luate la nivel central european, decizii de ordin financiar și impactul politicilor la nivel național. Sunt chestiuni care țin de competența națională, de exemplu, cum ar fi accesul la serviciile de sănătate sau asistență socială și așa mai departe. Ce deci ar fi interesant să ne spuneți dacă există ceva idei în legătură cu modul în care am putea realiza acest lucru Uh, și anume această coordonare între cele două paliere. O coordonare mai bună cu Consiliul Europei, unde parlamentele europene naționale au un ecou mai puternic și să vedem în ce măsură asta se poate reflecta și în evaluarea pe care o facem noi pe programele noastre atunci când ne uităm și la recomandările comisiei pe politici naționale, aceste chestiuni apar iarăși și iarăși și să vedem dacă nu cumva nu putem să cooperăm mai bine din acest punct de vedere. Vorbeați și de un follow-up pe criteriile de la Copenhaga, lucru salutar pentru noi. aceste recomandări și aceste criterii au o importanță covârșitoare înainte de aderare, după care ai impresia că odată ce un stat a devenit stat membru nu mai pot să existe probleme. Iată, am văzut foarte bine că sunt probleme chiar în state membre. Deci să vedem cum am putea asigura și pașii următori aderării din acest punct de vedere. Nu doar să spunem ce trebuie făcut, ci să fim și autocritici. Mulțumim, Jean Lambert. Domnul Crisohonos are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. În ceea ce privește răspunsul Uniunii Europene la criza economică, raportul la domnului parlamentar al Consiliului Europei subliniază pe drept lipsa de transparență a procesului decizional și în același timp lipsa de răspundere a lipsa de responsabilizare a factorilor decizionali. La mai bine de trei ani de, public, de la publicarea unor decizii ale Comisiei Europene, raport care spunea că Grecia și Troica au încălcat câteva dispoziții din Carta Socială Europeană din cauza unor măsuri adoptate în contextul politicilor de austeritate. Deci, în ciuda acestui raport, nu s-a făcut nimic pentru a pune capăt acestor încărcări. Absolut nimic. Din potrivă, este revoltător că instituțiile europene însele, mai ales Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană, cer în prezent ca noul guvern grec, care are un mandat popular pentru a pune capăt austerității, și-a uitat acest mandat și a mers mai departe încălcând Carta Europeană, legalizând, de exemplu, concederea în masă a angajaților, în ciuda dispozițiilor din articolul 4. Mai revoltător este faptul că multe dintre aceste solicitări nu au nimic de a face cu stabilitatea financiară sau cu orice alt gen de beneficiu de ordin financiar și nu fac decât să servească interesele marilor bănci, profiturile de pe piața de capital. Și atunci ne întrebăm, austeritatea e oare o metodă de a combate într-adevăr instabilitatea financiară, sau cum i-am fi stricând, sau îndatorarea excesivă a unor state membre este un instrument, e o cale de a ne atinge obiectivul, care este austeritatea, pentru că austeritatea înseamnă să crești datoria unei țări în detrimentul celor care muncesc. Vă mulțumesc! la Mulțumesc, doamnă președinte, și întrebarea mea către domnul McNamara este una care completează practic întrebarea pe care a pus-o colegul meu Crizogonos înainte. Și așadar, ce anume înseamnă să ai un drept european, dacă ne uităm din punctul de vedere al Consiliului Europei și dacă ne uităm din perspectiva Uniunii Europene. Vreau să vă întreb acest lucru pentru că Consiliul Europei, în două adunări din 2012 și în 2014, a denunțat în mod evident și clar încălcarea drepturilor fundamentale din cauza politicilor de austeritate, prin două rezoluții care au fost de asemenea amintite de colegul nostru Crizogonos. Comisia nu are această atitudine și din punct de vedere al dreptului. Deci răspunsul care a fost dat în legătură cu întrebarea despre politicile uh, de austeritate și efectele asupra drepturilor fundamentale a venit din partea comisarului Katainen în numele comisiei întregi și anume că într-un fel legea europeană sau statul de drept uh, european bazată pe carte se suspendă în situația Greciei pentru că Grecia are o problemă de datorie publică pe care trebuie să o rezolve cu creditorii săi. Deci ceea ce vreau eu să vă întreb este dacă dumneavoastră denunțați uh, efectele pe drepturile fundamentale ale politicilor de austeritate și vă bazați în continuare pe ideea drepturilor acestea fundamentale și de ce Comisia are altă idee și vreau să vă întreb dacă aceasta este una din problemele pentru care nu se ajunge la o semnare de către Uniunea Europeană ca la Carta uh, Consiliului Europei. Mulțumesc, doamnă Spinelli. Și acum uh, are cuvântul înapoi domnul McNamara, invitatul nostru. Thank you very much and, uh... Mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund tuturor întrebărilor. Mulțumesc, domnule Țipel, mai ales pentru că v-ați exprimat acordul cu spusele mele. Întrebați ce drepturi s-au mai prezis, sau mai precis, care este fundamentul evaluărilor noastre, în principal cele recunoscute în Carta Drepturilor Fundamentale, menționată în Tratatul de la Lisabona, Convenția Europeană privind drepturile omului, care are forță juridică forță obligatorie ca și tratatele, conform tratatului de la Lisabona și de asemenea există Carta Socială Europeană, care a jucat un rol esențial în uh, împământenirea acestor drepturi în Europa. Mă întrebați în legătură cu amenințările la adresa drepturilor omului în Europa. Sigur, Există o serie de amenințări și există încălcări a drepturilor fundamentale în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Uitați-vă la verdictele Curții Europene a Drepturilor Omului și o să vedeți clar acest lucru. Însă, în ceea ce privește amenințările de ordin sistemic, chestiunea minorităților naționale în uh, statele baltice, uh, sigur, uh, statele de acolo s-au angajat să rezolve problema drepturilor acestor minorități. Era un angajament făcut anterior aderării, însă, la mai bine de 10 ani de la aderare, problemele persistă, mai ales când e vorba de accesul la cetățenia acestor minorități. Există de asemenea multe state membre care au probleme atunci când e vorba de drepturile azilanților și un lucru care ni s-a spus destul de des în întâlnirile de aici. Și un lucru care se aplică și țării mele, Irlanda, e următorul. Se face o decuplare între chestiunile azilanților și drepturile omului. Vorbim de aceste lucruri ca și cum ar fi diferite și n-ar exista puncte de convergență, pe când, evident, aceste puncte de convergență există. Și apoi, amenințările de ordin sistemic, amenințările adresa statului de drept, în principiu de bază, în acest sens, este separarea puterilor în stat și independența aparatului judiciar. Asta a fost amenințată în unele state membre, clar amenințată în anumite state membre și, după cum spuneați, nu pare să existe niciun mecanism care să ne permită să reacționăm la acest lucru. Eu nu cred că Uniunea trebuie să aibă un mecanism care îi se permită să uh, intervin în aceste uh, situații. Avem, sigur, Curtea Europeană de Justiție și asta și Curtea a făcut foarte multe pentru a rezolva problema, crescut și celeritatea actului de justiție și așa mai departe. Însă riscurile de ordin sistemic persistă, sunt o chestiune de alt nivel și reacțiile factorilor politici la aceste riscuri sistemice sunt obiectul, de fapt, a acestui raport. Doamna Lambert mă întrebați dacă sunt propuneri concrete. Este una. Domnul Jean-Claude Trichet a participat la o ședință a Comisiei și și-a prezentat uh, poziția referitoare la măsurile luate și a făcut o comparație. Atunci uh, spunea că situația lui e ca cea unui pilot care zboară peste o mare pustie Asta era după colapsul băncilor din Statele Unite și începea să se simte impactul și la noi. Însă, în același timp, nu considera că această carte a drepturilor fundamentale ar avea vreo legătură cu ce face Banca Centrală Europeană. În opinia sa, Banca Centrală Europeană trebuia doar să se ocupe de politici monetare și în mod independent să se ocupe de politici monetare, pentru că așa a fost conceput sistemul în tratate. și de altfel în majoritatea statelor membre avem bănci centrale independente. Se spune acolo că rata dobânzii trebuie să fie fixată doar în funcție de inflație. Pe când Fedul american ia în calcul și cifrele referitoare la ocuparea forței de muncă. Însă, dincolo de asta, orice instituție trebuie să respecte Carta Fundamentală și să consideră impactul propriilor politici în acest punct de vedere. Eh, Cartea lui profesor vorbește dreptul la muncă. Am citit cu atenție acest text, eh, cel puțin în versiunea engleză și cea franceză. Însă în articolul referitor la dreptul la muncă, afirmațiile sunt tranșante. Articolul 15 spune uh, Oricine are dreptul să desfășoare activitate lucrativă sau orice cetățean are libertatea de a căuta un loc de muncă și de a munci. Are, are libertatea de a căuta un loc de muncă sau libertatea de a munci sau Înțeleg că atunci când se redacta acest document, n-au vrut să se spune lucrurilor pe nume chiar total, însă au mers mai departe decât s-a mers înainte, cei drept. Sigur, Banca Centrală Europeană nu poate neglija acest drept la muncă, iar politicile băncii au un impact asupra acestui drept la muncă. De aceea, cred că Banca Centrală Europeană trebuie să coopereze mai îndeaproape cu Comisia pentru a-și monitoriza mai bine impactul din punct de vedere socioeconomic. De asemenea, part of it is a political ideology that economic rights aren't real rights whereas civil and political rights are. Um, and în Europa există o ușoară confuzie, pentru că este o întrepătrundere a acestor planuri de la politici la drepturi fundamentale și de aceea uh, drepturile socioeconomice uh, uneori uh, tind să fie scăpate din vedere atunci când se preconizează măsuri ca răspuns la criză. Domnul Cristogonos. Am urmărit cu mare interes ce s-a întâmplat în Grecia, pentru că știți că și țara mea a beneficiat de asistență financiară, de un program de bailout și am foarte mult respect pentru reprezentanții aleși ai poporului grec și, de asemenea, foarte multă simpatie pentru poporul grec. E o diferență între ceea ce s-a întâmplat în Irlanda și ce se propune în cazul Greciei. Eu sunt membru al Partidului Laburist în Irlanda. Noi am sprijinit un guvern care a pus în, în practică măsuri la care nu m-aș fi gândit niciodată. Însă, pe de altă parte, în Irlanda, într-o măsură mai mare, Irlanda, țara însă și-a putut să aleagă ce măsuri să pună în aplicare, însă mi se pare, fără să fiu un expert, dar mi se pare că Grecia nu are atâta latitudine în a decide ce măsuri trebuie să traducă în realitate. Dincolo de asta, însă, aș spune că și în Irlanda a trebuit să facem alegeri dureroase. Au trebuit să fie luate decizii dureroase și grele. Însă nu sugerez că o țară care se confruntă cu astfel de probleme în materie de datorie suverană nu are probleme și nu are dificultăți. Asta e aproape inevitabil. Însă există două alternative. Fie nu cheltuiți mai mult decât câștigați, sau găsiți creditori. E și Irlanda a fost în această situație și a trebuit să reducem cheltuielile foarte mult, însă pe de altă parte cred că am, am reușit să facem asta într-o manieră care nu a avut un impact uh, atât de dureros asupra drepturilor socioeconomice. Vorbeați dumneavoastră de situația în care se află Grecia și care este într-adevăr dureroasă. Și apoi uh, din Italia, doamna Spinelli. e vorba de această idee a drepturilor existente. Există anumită gândire în Europa care face o diferențiere între drepturile civile și cele socioeconomice în ideea că uh, ultimele nu sunt atât de importante. În opinia mea, statele își trag legitimitatea din asigurarea respectării drepturilor cetățenilor. Și la fel stau lucrurile și în cazul unor entități supranaționale, cum ar fi Uniunea Europeană și instituțiile ei. În momentul în care nici nu avea atâta legitimitate democratică cum acum, își găsea legitimitatea în propovăduirea și propagarea acestor drepturi. Însă, în momentul în care o instituție nu se mai ocupă de aceste drepturi și, din potrivă, impune măsuri contrare, uh, legitimitatea acelei instituții ajunge să fie luată în discuție. Mulțumim foarte mult, domnule McNamara, vă mulțumesc că ați venit la ședința noastră de astăzi și vă mulțumim pentru prezentarea și pentru răspunsurile oferite. Cred că avem aici un exemplu bun de cooperare. Vă mulțumim încă o dată și toate cele bune. Luăm o pauză de 15 minute, pentru că deși doamna Wikström e aici, observ că nu avem aici ceilalți invitați care ar dori să intervină în dezbaterea respectivă, de aceea aș sugera să așteptăm Sunt, sunt aici sau nu? Au venit? Dacă nu, trebuie să așteptăm puțin. Dacă sunt aici, putem continua. 10 minute pauză.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

So, colleagues, uh, Stimați colegi, we, we could continue with our, uh... Haideți să continuăm reuniunea din această după amiază. Vă rog să luați loc. și vom continua ședința. Avem uh, mulți reprezentanți ai stakeholderilor în această după-amiază și am să aștept până când vine și doamna raportor la prezidiu, deci la punctul 6 de pe ordinea de zi de astăzi, uh, avem uh, chestiunea legată de statul membru responsabil pentru examinarea cererii de protecție internaționale pentru minorii nensoțiți și mai întâi uh, am să o rog pe doamna Wikström, fiind uh, raportorul um, pentru regulamentul Dublin, să ne prezinte acest dosar. După aceea am să invit reprezentanții părților interesate să ne spună care sunt concluziile lor și dacă vor considera să, um, necesar să emită documente de vreun fel legate de acest document. Deși discuția de astăzi se leagă în principal de articolul 8 din regulament. și după aceea voi da cuvântul și raportorilor din umbră. Vă rog, doamna Wikström, mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, îmi dau seama că e posibil să repet unele lucruri, dar tot este foarte important să vă fac rezumatul istoriei din spatele acestui raport, care a început în legislatura precedentă Uh, eu m-am ocupat uh, ca raportor de uh, regulamentul reformat Dublin, dar era un alineat al unui articol acolo unde n-am putut cădea de acord, articolul 8.4 și anume modul în care se decide care este statul membru responsabil pentru examinarea cererii de protecție internațională pentru minorii neînsoțiți. Nu erau clare lucrurile la acest punct Ehm, și eh, am dezbătut regula generală legată de cea mai recentă solicitare, astfel încât eh, și minorii neînsoțiți să poată fi eh, trimiși într-un stat membru al UE. În negocierile respective, toate părțile au fost de acord că trebuie clarificată regula aceasta și că este importantă, dar nu am reușit să cădem de acord în ceea ce privește modalitatea de a rezolva această problemă, cum să clarificăm regula. Și Comisia și Parlamentul au dorit să spună că este vorba despre statul uh, unde s-a făcut cererea cea mai recentă, dar Consiliul a insistat să fie statul uh, unde s-a făcut prima solicitare. Noi n-am putut fi de acord cu acest lucru. În momentul negocierilor uh, era o cauză pendinte în Curtea de Justiție fix pe acest uh, subiect și am decis să lăsăm textul așa cum era în vechiul regulament, adăugând însă uh, cu condiția ca um, um, regula aceasta se aplice în interesul minorului. Și am uh, emis o declarație comună susținută de toate cele trei instituții, spunând că în momentul în care se dă o hotărâre a CEJ în ceea ce privește această cauză, să revenim asupra acestui articol și Comisia să ne facă o propunere care să reflecte întru totul decizia judecătorească. În iunie 2013 a apărut în sfârșit decizia înainte de adoptarea regulamentului Dublin, și Parlamentul și Comisia consideră că întotdeauna trebuie evitat transferul minorilor și statul în care se tratează solicitarea de protecție internațională trebuie să fie statul în care se află minorul neînsoțit. În iunie 2014, Uh, a fost emisă această poziție și acum colegiuitorul trebuie să adopte modificarea aceasta, astfel încât regula să se aplice în interesul uh, copilului, minorului. Decizia judecătorească subliniază și faptul că minorii neînsoțiți sunt uh, persoane extrem de vulnerabile, prin urmare, nu ar trebui în mod normal să fie transferați într-un alt stat membru. Eu, împreună cu colegii mei, salut propunerea Comisiei și credem că reflectă foarte bine hotărârea dată de CEJ. Așa cum uh, am uh, căzut de acord și în declarație și, de altfel, se reflectă și propunerea inițială a Comisiei. Așadar, noi nu avem o sarcină foarte grea, dar totuși este grea, și anume să aliniem acest articol cu ce spune hotărârea, având în vedere că toate cele trei instituții au căzut deja de acord în declarația de care vă spuneam. Eu am prezentat proiectul de raport în ianuarie, în care sprijin propunerea Comisiei, fiind vorba doar de un mic alineat dintr-un articol. Nu mi s-a părut necesar uh, să uh, aduc modificări, n-am făcut nicio modificare de fapt în textul de bază, ci am adus doar unele clarificări în considerente. Formulările pe care le-am introdus eu în raportul meu sunt copiate din uh, um, avizul avocatului general și din decizia curții. Regula de bază fiind că statul membru unde este prezent minorul trebuie să aibă grijă de cererea de azil a minorului. Însă, principiul superior este uh, interesul minorului, cel mai important și nu se poate exclude ca în unele, situații, în unele situații să fie transferul soluția cea mai uh, bună pentru interesul minorului. Dar acest principiu se aplică înainte uh, de a se lua orice fel de decizie în privința transferului. Uh, curtea numește trei puncte care trebuie luate în considerare. În primul rând, interesul minorului, în al doilea rând, fără transferuri nenecesare și, al treilea punct, un acces rapid la procedura de acordare a azilului. Sunt uh, îngrijorată de poziția pe care o are acum Consiliul, pentru că uh, dacă se declașează deja procesul într-un alt stat membru, uh, lucrurile uh, ajung să fie mult mai uh, puțin verificate decât ce spune decizia curții și se poate lăsa cale deschisă unor transferuri nenecesare. Și știm că aceste transferuri durează mult, durează mai mult decât uh, inițierea unei noi proceduri de, agil, de azil. Este foarte important pentru Parlamentul European și a fost uh, pe parcursul întregului proces acest lucru uh, și anume să mm, respectăm declarația comună, așa că noi suntem pe deplin de acord cu ceea ce spune Curtea și nu putem accepta sub nicio formă un text care să aibă un nivel mai jos de ambiție. Și nu uitați că uităm despre persoane, că vorbim despre persoane vulnerabile, despre minori. Prin urmare, trebuie să aplicăm toate mecanismele de siguranță și de precauție pentru a-i proteja amendamentele transmise de colegii mei uh, merg fix în aceeași direcție și reflectă exact același spirit și eu cred că trebuie să menținem textul foarte curat, foarte clar, cât se poate de clar, pentru că, din punct de vedere al conținutului, suntem cu toții de acord și aștept cu nerăbdare să avem o discuție mai detaliată cu toți raportorii din uh, umbră la următoarele reuniuni și mă bucur foarte mult că astăzi comitetul nostru dă ocazia stakeholderilor uh, care au, reuș au reușit să și iasă din lift, că au fost blocați câteva minute acolo, uh, le dă ocazia să intervine pentru că, de fapt, uh, ei sunt cei care au de-a face, în mod practic, cu minorii neînsoțiți. Și trebuie să ascultăm ce au să ne împărtășească despre realitățile de la fața locului atunci când se confruntă cu astfel de situații. Și eu cred că vor aduce valoare adăugată lucrărilor noastre și negocierilor pe care le vom duce în continuare și aștept cu nerăbdare și poziția Consiliului, ca de obicei, și poziția Comisiei. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, doamna Wikström. Înainte de a da cuvântul invitațiilor, Mă îndrept către reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi și sunt pe aceeași linie cu doamna raportor. Am să spun la început că uh, Poate că veți avea impresia de deja vu, pentru că este deja a patra reuniune pe acest dosar, dar vreau să subliniez rolul Comisiei aici. Comisia este mandatată de Consiliu și de Parlamentul European și invitată la negocierile uh, privind regulamentul Dublin 3 pentru a stabili articolul 8.4 în conformitate cu ce a hotărât uh, curtea. Și aș vrea să salut explicit uh, proiectul de aviz al doamnei Wikström, care se bazează pe, pro, pe propunerea comisiei și o și susține și propune amendarea unui considerent și adăugarea de alte două considerente. Menționam că acest uh, proiect de raport uh, a fost uh, prezentat atunci când Comisia a punctat acele chestiuni care necesitau clarificări și discuții pentru a ne asigura de corectitudine politică. Și am avut ocazia să vedem amendamentele propuse și, și amendamentele care apar în proiectul de raport. Ni se pare că lucrurile merg în direcția potrivită, de exemplu introducerea de prevederi mai explicite în ceea ce privește evaluarea copilului și unele par, unele amendamente la prima vedere uh, par să depășească um, cadrul propunerii comisiei sau altele se leagă de chestiuni care se uh, sunt uh, legate de uh, directiva privind procedurile de azil. Dar toate aceste amendamente trebuie discutate și uh, dezbătute și din punct de vedere juridic și tehnic. Apoi, Comisia a studiat diversele rapoarte emise de stakeholder pe acest subiect și m-am bucurat să aud că și stakeholderii uh, sprijină propunerea Comisiei. Am avut recent o reuniune unde am discutat aceste lucruri și am să ascult și astăzi cu mare atenție prezentările dumneavoastră. Poate aflu ceva nou față de discuțiile pe care le-am avut deja. În al patrulea rând, aș vrea să vă aduc aminte, ca și la reuniunile precedente, dar este important să mai subliniez o dată, că protecția reală a minorilor neînsoțiți este de cea mai mare importanță pentru Comisia Europeană. Mai ales este nevoie să ne asigurăm că este apărat interesul minorului și că acesta este principiul superior, așa cum spune și decizia Curții de Justiție. Vorbind despre această decizie a curții, observăm că sunt diverse interpretări juridice. Se spune că sunt chestiuni complexe din punct de vedere tehnic și am discutat cu experții și cu colegiuitorii uh, și am să fac o observație generală aici și anume curții i s-a cerut să uh, Uh, interpreteze o prevedere generală a acestui regulament. Prin urmare, nu s-au luat în considerare toate situațiile posibile individuale. Și în acest context am să subliniez faptul că propunerea Comisiei însăși se referă la scenarii, la cazuri uh, posibile la care curtea nu s-a referit. Uh, în al cincilea rând, am să subliniez că Comisia este încrezătoare că vom aduce, ajunge la un compromis echilibrat între colegiuitori care să respecte decizia Curții de Justiție și în același timp să reflecte um, pozițiile exprimate în negocieri de cele trei instituții și să putem să adoptăm uh, regulamentul înainte de vacanța de vară, pentru că acest lucru este crucial pentru armonizarea procedurilor dintre statele membre și pentru apărarea interesului minorilor. Noi dorim să conlucrăm constructiv atât cu Parlamentul cât și cu Consiliu și uh, la final pot să spun că vom face tot posibilul să evităm un blocaj politic pe acest dosar. A existat uh, în trecut un blocaj politic și noi vom face acum toate eforturile să depășim o astfel de situație și să avem și o situație juridică clară în acest uh, domeniu. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Acum uh, mă îndrept către președinția letonă și rog să ne spună care este abordarea generală a Consiliului în, uh, pe această problemă. Mulțumesc, doamne președinte. Pot spune că Consiliul a analizat propunerea comisiei în detaliu și am căzut de acord uh, asupra poziției Consiliului, uh, susținută de uh, poziția comi Comisiei din Parlament din februarie, pentru a reuși să avem un dialog uh, eficient cu Parlamentul pe marginea acestei propuneri, pentru că este o propunere importantă. Consiliul, în momentul în care și-a elaborat poziția pentru trilog, a fost de acord că cel mai important este interesul minorului și acesta trebuie să fie principiul de bază în absolut orice situație și este important în același timp să stabilim uh, reguli juridice clare care să se aplice în practică care să țină cont de toate scenariile posibile. Așa cum spunea și reprezentantul Comisiei, Curtea a dat o decizie care nu se referă la toate cazurile posibile, pe când Consiliul a analizat propunerea Comisiei și noi considerăm că în anumite condiții, cum ar fi uh, um, transferurile ar putea fi în interesul minorului, mai ales în cazuri în care minorul neînsoțit, înainte de a cere protecție internațională în statul membru în care se află, a făcut o cerere anterioară într-un alt stat membru. Noi credem că în astfel de situații transferul ar putea fi o soluție utilă pentru că atunci minorul neînsoțit ar putea să beneficieze de certitudine, de claritate juridică mai rapid și să beneficieze de protecția internațională și să nu se mai facă o examinare a cererii în al doilea stat membru. Deci să nu se mai ia procedura de la capăt. Consiliul crede așadar că sunt unele situații în care ar fi în interesul copilului să se procedeze la un transfer. În același timp însă nu pot decât să subliniez că și în aceste cazuri este nevoie de o evaluare uh, care să garanteze interesul, respectarea interesului minorului iar noi uh, așteptăm cu interes să începem dialogul uh, cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord rapid și pentru a putea adopta această propunere foarte importantă. Mulțumesc, domnule președinte. Avem șase persoane invitate și am să rog invitații să-și limiteze intervențiile la 3 minute ca să avem cu toții timp pentru dezbatere. Primul invitat este reprezentantul înaltului comisariat ONU pentru refugiați. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc Comisiei Libe că mi-a dat această ocazie să intervin uh, și să spun care este poziția noastră în ceea ce privește regulamentul 8, uh, articolul 8.4 din acest regulament, care uh, stipulează că se dă importanță primordiară interesului minorului. Și interesul minorului înseamnă bunăstarea minorului, ceea ce înseamnă că de câte ori se pune problema unui transfer trebuie să se uh, ia în calcul anumite, uh, anumiți factori care apar uh, în regulament uh, enumerați la articolul 6.3 uh, se ține cont de vârsta, de maturitatea copilului și așa mai departe. Și același articol face vorbire despre uh, anumite nevoi speciale pe care le poate avea copilul, uh, durata șederii în statul în care se află actualmente copilul, durata șederii în alte state, nivelul de adaptare la um, statul respectiv și nevoia de continuitate pentru un minor care poate face și ea parte din uh, evaluarea aceasta interesului minorului și decizia spune clar că interesul minorului este principiul pe care trebuie să se bazeze decizia. Se fac evaluări uh, care, de, de către experți care cunosc foarte bine ce este și ce reprezintă interesul minorului și statul, uh, nu, nu statul care s-a făcut uh, Um, s-a inițiat procedura de solicitare, este criteriul principal. Vrem să uh, ne asigurăm că nu există situații ca în trecut când uh, procedura de transfer a dus la complicații pentru situația minorului. Ne dăm seama, de exemplu, că se a, uh, a, întârzi accesul la procedură, este posibil să nu se uh, recunoască anumite decizii și atunci copilul ajunge să fie ori deținut, ori să rămână pe străzi fără adăpost. Și vrem să mai subliniem și faptul că trebuie uh, numit un tutore cât se poate de repede pentru minor ținând cont și de vârsta și maturitatea și posibilele vulnerabilități ale minorului respectiv. Și pentru acei minori care nu au înaintat nicio cerere pentru azil, trebuie să ne asigurăm că regulamentul poate să garanteze protecție. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, mă îndrept către domnul Kessler reprezentantul Serviciului Iezuit pentru Refugiați. Vă dau cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu am fost unul dintre persoanele care am fost salvat din lift înainte și vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați ajutat. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și eu vorbesc aici din partea mai multor organizații uh, creștine care au uh, susținut propunerea Comisiei, bineînțeles că este foarte greu să analizăm toate aspectele regulamentului Dublin uh, și în legătură cu minorii neacompaniați. Aș vrea să vă subliniez câteva puncte. În primul rând, am vrea să mulțumesc în primul rând Comisiei și raportoarei pentru activitatea excelentă pe care au depus-o. Cred că este o ocazie extraordinară pentru un ONG să poată să mulțumească Comisiei pentru ceea ce a făcut. Aș vrea să folosesc această ocazie. De asemenea, vreau să mulțumesc raportoarei pentru ceea ce a făcut, pentru că cred că tot ceea ce s-a lucrat până acum va fi foarte de utilitate când vom vrea să avansăm. Vreau să comentez pe scurt um, propunerea de paragraf, pentru paragraful 9 4b uh, din partea Consiliului în articolul 8 al regulamentului Dublin, uh, Dublin 3 care sună așa, în, prin derogare de la paragraful 4 a, statele membre responsabile trebuie să fie cele care au luat deja o decizie la primă instanță în ceea ce privește substanța cererii pentru protecție internațională, care să fie în armonie cu cerințele directivei 2011-95, dacă aceasta nu este în interesul uh, absolut al minorului. Apoi avem uh, un alt uh, altă problemă și anume că noul paragraf 4 B ar întoarce, de fapt, uh, judecata, uh, sentința de până acum uh, cu capul în jos, pentru că, după părerea curții, în general, un, o returnare făcută în, în baza regulamentului Dublin nu este întotdeauna în interesul favorabil al copilului. Propunerea Consiliului ar spune că pentru un anumit grup de minori neacompaniați, în general, returnarea este în interesul lor dacă nu există circunstanțe excepționale în cazuri individuale. Apoi va trebui să mai trecem și prin proceduri mai lungi prin această derogare și mult mai complicate. Dacă ar fi implementată, aceasta ar uh, face obligatorie um, verificarea în fiecare caz uh, în care un stat membru a luat deja o decizie pe substanța cererii respective și nu numai pe procedură. Trebuie de asemenea să vedem dacă este chiar nevoie să verificăm toate aceste proceduri din nou, când au fost deja îndeplinite în statul membru și când, de exemplu, returnarea copilului la statul membru nu încalcă interesul favorabil al copilului sau interesul uh, evident un rezultat evident ar fi însă că vom avea mai multă birocrație și un uh, impact clar pe copiii care deja sunt foarte vulnerabili și nu cred că aceasta este intenția legiuitorilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Kessler, și acum doamna Zelvenska în numele ECRE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep uh, pentru a vă mulțumi pentru că ne-ați invitat aici. Este o mare plăcere pentru mine să reprezint ECRE. Uh, Rețeaua europeană legală pentru azil este o rețea care are 500 de birouri în uh, Europa. Noi am lucrat deja în acest domeniu și în colaborare cu Elveția am publicat mai multe rapoarte comparative pe Dublin și, de asemenea, am uh, lucrat cu state membre care au avut uh, probleme de litigi în legătură cu regulamentul Dublin. Eu susțin această propunere a Comisiei la articolul 8, aliniatul 4 și cred că orice excepție la, principi, la principiul de non-transfer care a fost uh, exprimat cu mult timp înainte ar trebui să fie foarte, foarte restrânsă. Propunerea Comisiei este, după părerea noastră, în conformitate cu sentința Curții uh, de Justiție, însă propunerea Consiliului reduce acest principiu. Noi credem că propunerea Consiliului nu se gândește întotdeauna la cel mai uh, evident interes al copilului și nu ține cont de protecția și îngrijirea necesară pentru ca copilul să fie uh, într-adevăr pe mâini bune, așa cum o prevede articolul 21 din Carta pentru Drepturile Copilului. Cred că copiii și uh, solicitanții de azil au fost deja subiectul mai multor uh, sentințe și există jurisprudență a Curții pentru Drepturile Omului și de aceea și transferurile în contul Dublin trebuie să, fie, să respecte aceste, această jurisprudență. Este clar că întotdeauna este în o ultimă instanță posibilitatea de a strămuta copilul când într-o astfel de situație și considerăm că este bine că foarte multe state membre au recunoscut uh, acest lucru, mai ales curțile administrative germane au subliniat de asemenea importanța cartei și au spus că niciun copil nu trebuie să fie schimbat de locație în momentul în care se poate evita acest lucru. Aceste sentințe, mai ales cea la care mă refeream, este 313, sentința administrativă, și vulnerabilitatea minorilor trebuie să fie considerată și regula pe care a propus Consiliul s-ar putea să creeze bariere, obstacole pentru copiii care sunt implicați. Am dorit de asemenea să subliniem că este necesar să facem o analiză a interesului copilului și să garantăm că toate condițiile sunt garantate pentru că aceste, um, aceste condiții să fie garantate, așadar, pentru că altfel tratamentele nedemne pentru uh, ființele umane ar putea foarte repede să fie uh, cauză. Regulamentul Dublin uh, a instaurat deja principiul interesului uh, copilului în articolul 6 și 14, după cum spuneau și colegii mei înainte, și există nevoia unor garanții pentru minorii neacompaniați care ar trebui să se stabilească din cauza vulnerabilității acestui grup. Pentru ca aceste garanții să poată fi implementate, Există o nevoie și o obligație din partea statelor membre să coopereze pentru a evalua care este interesul uh, suprem al copilului. Și această chestiune trebuie să fie monitorizată de către societatea civilă și de către alți actori. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zelvenska, și acum uh, are cuvântul domnul Middlecop din partea Comitetului Myers. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comitetului Myers vă mulțumesc tuturor pentru ca să putem discuta despre acest uh, subiect. Comitetul nostru este format din academicieni, avocați și uh, persoane experte în domeniul justiției și afacerilor interne, care s-au ocupat de multe dosare în acest domeniu. Nu vreau să, decât să vă uh, vorbesc despre trei puncte importante. Primul se referă la implementarea necesară a tuturor sentințelor Curții de Justiție. Cred că propunerea Comisiei uh, și a Consiliului sunt destul de clare și, dacă e să ne uităm, poziția Consiliului s-ar putea să pară la prima vedere foarte bună, o excepție pentru minori, uh, a căror uh, cerere a fost deja analizată în ceea ce privește substanța, care descurajează așa numitul așa numită cumpărătura azilul, azilului sau cumpărarea azilului și care încearcă să păstreze integritatea sistemului Dublin. Însă, de fapt, uh, Um, aceasta nu este așa, pentru că această decizie stabilește că abuzul acestor drepturi și combaterea crimelor nu mai sunt de fapt nu mai sunt bine garantate. Această problemă lasă o problemă, o problemă foarte mare și pe umerii politicii azilului în Uniunea Europeană și după cum știm cu toții, foarte multe state membre nu au implementat proceduri cum trebuie în domeniul azilului. Toți solicitanții de azil care călătoresc în statele membre sunt uh, confruntați cu aceste probleme și sunt victime, iar uh, grupurile vulnerabile, precum minorii, suferă chiar mai mult. Atâta timp cât continuă această situație, uh, este evident că vom, Parlamentul nu poate decât să refuze să expună minorii neacompaniați în acest sistem uh, inadecvat. De aceea, noi am uh, sugerat să se adopte raportul doamnei Wikström. Vreau să vă dau un exemplu. Un minor a dat exemplul că tatăl său a declarat că tatăl său stă legal în alt stat membru, însă verificarea copilului a durat atât de mult încât perioada de trei luni pentru a putea fi luat în îngrijire a expirat și minorul nu a putut fi reintegrat la tatăl său. Aceasta înseamnă că acest regulament nu mai asigură, de fapt, interesul suprem al copilului, iar articolul 47 al Cartei UE cere ca să se facă toate uh, cele necesare pentru a nu se încălca drepturile și libertățile care sunt garantate de dreptul comunitar. Amendamentele 18 și 19 ar duce regulamentul mai degrabă în conformitate cu, charter, cu Carta. Iar uh, pentru a putea combate um, această cumpărare de aziluri, este important ca statele membre să poată să aibă proceduri identice pe care să le declare nule în momentul în care se constată într-unul dintre state că s-a cumpărat de fapt un drept de azil. Articolul 44 al uh, regulamentului de la Dublin prevede așadar uh, ca un transfer să fie limitat uh, la șase luni și în această perioadă de șase luni se pot uh, de asemenea împărtăși uh, și partaja dosare și informație. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Middlecop. Acum îi dau cuvântul doamnei Dafne Buteie de la Save the Children. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că ați învățat, invitat și Save the Children să își exprimă aici uh, opiniile și îngrijorările în legătură cu amendamentele aduse la regulamentul de la Dublin. Vreau să vă vorbesc de câteva îngrijorări pe care le-au menționat și colegii dinaintea mea, dar cred că este foarte important în dezbaterea de astăzi să ne uităm și la realitatea din spatele prevederilor legale. Astăzi, în Europa, suntem uh, conștienți că există o creștere a numărului copiilor care vin în Europa pentru a cere azil. Statisticile recente arată că avem cam 26.000 de copii care au venit, au ajuns în Europa pentru a cere azil, printre care aproximativ 13.000 au fost minori neacompaniați venind din Siria, din Eritrea și din alte zone în uh, turbulențe. Este foarte important de aceea să punem discuția în contextul geopolitic de astăzi. Pentru ca să revenim la amendamente, trebuie să ne concentrăm pe trei aspecte. Cred că este foarte important să ne uităm, în primul rând, la judecata Consiliului și la um, interpretarea sentinței curții. Trebuie să ne uităm și la posibilitatea pe care o avem ca uh, această propunere să fie modificată și apoi să discutăm și de cooperarea practică. Când este vorba de felul în care abordează Consiliul problemul, problema, eu aș susține ceea ce a spus colegul din spatele meu, și anume că se întoarce logica sentinței care a fost uh, folosită de către curte și aș vrea să subliniez încă o dată că punctul de plecare al uh, judecății curții este că Copiii sunt un grup foarte vulnerabil atunci când cer uh, azil. Această vulnerabilitate justifică așadar faptul că transferul să fie limitat cât se poate de mult. Acesta este un punct extrem de important. Ideea Consiliului este și să, să se uite așadar la interesul suprem al copilului, izolând însă factorul de timp. UNCHR-ul a subliniat deja conceptul celui mai uh, interesului suprem al copilului ca factor principal, dar și alte, alți factori trebuie să fie considerați, dezvoltarea socială, siguranța, securitatea, dar și opiniile acestuia în funcție de vârstă și maturitatea lui și contextul sau uh, mediul din care provine. În ceea ce privește fezabilitatea s-au spus deja câteva, dar vreau să insist acum asupra problemelor pe care le-am auzit de la colegii mei. Protecția uh, nu este suficientă în momentul de față în Europa. Avem, de fapt, state membre care au deficiențe foarte mari. Deci faptul că decizia aceasta nu este în sine o decizie care poate duce la transferul unui copil, este un punct foarte important de care trebuie să ne, să ne prevalăm. Mai există un alt punct foarte important și anume sistemul de, mm, de îngrijire și de uh, atribuire de tutori. Este clar că procesul trebuie îmbunătățit. O ultimă remarcă pe care vreau să o fac este că la propunerea Comisiei despre cooperarea transnațională, cred că este esențial acest aspect. Vedem astăzi că foarte puține din uh, unitățile care lucrează în baza Dublin sunt bine echipate, există foarte multe constrângeri operaționale și cred că ar fi foarte important ca textul final să se uite la propunerea Comisiei și să ceară Parlamentului să um, insiste asupra măsurilor de implementare și asupra unor proceduri care pot fi dezvoltate astfel încât să se desfășoare într-un cadru aceste cooperări. Mulțumesc foarte mult, doamne Muteie, și acum ultima noastră intervenție din partea actorilor în domeniu, doamna Otker. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea și eu să vă mulțumesc pentru invitație și să vorbesc uh, susținându-i pe colegii mei. Eu vorbesc uh, din partea curții, uh, Crucii Roșii și pot să spun într-adevăr că minorii sunt dintre cei mai vulnerabili migranți. De fapt, foarte multe state membre au servicii care sunt create special pentru a răspunde nevoilor minorilor neacompaniați. Este clar că vorbim aici despre centre de primire, dar și aspecte educaționale și asistență socială, psihosocială, pentru a-i acompania pe acești minori susținere legală și umanitară, pentru că ei trebuie să se integreze și să poată trăi independent, așa cum a spus-o și colegii noștri. Experiența noastră cu această vulnerabilitate extremă a minorilor neacompaniați este clară în majoritatea statelor membre care au astfel de sisteme. Nivelul de protecție, nivelul de, de primire al acestora este foarte diferit de la stat la stat. Avem, uh, am discutat de sentința curții uh, și salutăm uh, schimbarea de atitudine a curții și a comisiei. Însă, în sublinierea vulnerabilității, suntem de acord cu o um, nevoie de o abordare specifică pentru protecția copilului care să se bazeze pe uh, o subliniere și o susținere a sistemului de uh, azil. Salutăm uh, faptul că um, proiectul de raport al Parlamentului European merge în această direcție. Vreau să vă amintesc că um, propunerea aceasta dorește ca interesul suprem al minorilor să fie cel care să aibă prioritate întotdeauna și, în primul rând, trebuie să fie considerat sistematic acest interes și, în al doilea rând, procedura pentru a determina care este statul membru responsabil să nu fie prelungită Uh, nenecesar, pentru că acesta pare să fie cazul în momentul în care se discută despre transferuri uh, de minori. Este evident și că trebuie, atunci când se vorbește despre statutul acestora, să existe un sistem foarte clar de transfer al minorilor între statele membre și acesta însă, subliniez, trebuie să fie doar o excepție. Dacă însă se ia o decizie într-un stat membru, noi suntem de părere că, în general, uh, minorul nu ar trebui să fie transferat decât dacă e vorba de interesul său suprem. Salutăm faptul că se face referire la interesul suprem pentru a putea să se permită și excepții în situații individuale. Considerăm de asemenea și că interesul suprem trebuie să fie principiul cel mai important în toate hotărârile, în toate deciziile, ceea ce înseamnă că de fiecare dată situația individuală a copilului trebuie să fie analizată. Vrem să subliniem și următoarele criterii care trebuie să fie considerate în această evaluare. În primul rând, opiniile minorului în conformitate cu maturitatea și vârsta lui, care sunt esențiale pentru limitarea uh, riscului de trafic de persoane, apoi dezvoltarea lor socială, securitatea, siguranța acestora și, nu în ultimul rând, posibilitățile de reîntregire familială, respectarea unității familiale și uh, folosirea unui sens larg al familiei pentru ca să se găsească o soluție durabilă pentru acesta. Stimați deputați, Permiteți-mi, vă rog, în final să mai vorbesc de un singur aspect care este foarte important pentru noi și anume posibilitatea de a oferi ă, faptul că transferurile care se fac în cadrul sistemului de la Dublin nu trebuie să se ajungă niciodată la detenție, trebuie să se îmbunătățească legislația în acest sens pentru a vedea dacă sancțiunile sunt proporționate și dacă respectă demnitatea migranților uh, minori, ținând cont, bineînțeles, de ei ca de persoane vulnerabile. Cerem de aceea să se continue implementarea celor mai înalte standarde în sistemul uh, comun de azil, pentru ca la pachetul azil să se țină cont de asemenea de aceeași atitudine și uh, în directivele aferente. Și în concluzie, pentru ca să revenim la discuția de astăzi cu privire la statul care este responsabil pentru a analiza cererea uh, de azil a minorilor neacompaniați, am considerat că nu cine trebuie sau cine trebuie să accepte responsabilitatea trebuie să fie întrebarea pe care să o punem, ci mai degrabă cum să implementăm proceduri care sunt bune pentru copii, care permit de asemenea soluții durabile. După părerea noastră, acesta este un pas foarte important înainte pentru ca să asigurăm că protecția copilului și protecția în general a minorilor este un, cea mai importantă cheie a politicii de azil UE. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru că ați venit la comisia noastră pentru ca să participați la această dezbatere și acum vreau să întreb colegii mei dacă vor să ia cuvântul mai întâi raportorii din umbră și după aceea o să-i dau doamnei, uh, doamnei Wikström. Acum, doamna Mețola, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți aici, care au venit să vorbească despre această propunere. Cecilia a spus că dorește să repete același discurs, însă aș vrea să mulțumesc foarte mult Ceciliei pentru eforturile pe care le-a făcut și pentru cum a lucrat pe acest dosar. Ea s-a coordonat foarte bine cu toți raportorii din umbră și, după cum i-am spus și ei în reuniunea pe care am avut-o, eu vreau să o susțin tot timpul pentru toate eforturile pe care le-a făcut și în în toate domeniile legislației comunitare care țin de minor, noi trebuie să ținem cont de interesul suprem al minorilor. Așa cum au spus și alți actori invitați astăzi, fără nicio excepție, noi vorbim despre ceea ce se poate face pentru a ne asigura că interesul suprem al copililor este în centrul atenției, mai ales în acest domeniu de acțiune. Și uh, Așa cum a spus-o și ultimul vorbitor, vorbim acum despre o categorie de persoane care sunt foarte vulnerabile și sunt conștiente de faptul că, de exemplu, în operațiunile de salvare care au loc în, pe Marea Mediterană, se aud tot felul de uh, vești care ne arată ce fel de vulnerabilități sunt prezente ce fel de vulnerabilități întâlnesc acești oameni atunci când, de exemplu, au fost salvați în Mediterană. Un lucru pe care aș vrea să-l menționez este că grupul nostru nu a înaintat amendamente, dar am dorit să spunem că fiecare amendament care a fost înaintat în acest regulament trebuie să urmeze sentința curții și am vrea să avem amendamente clare, precise și scurte care să fie la obiect și care să ofere transparență și claritate în domeniul acesta. Am vrea să semnelăm și că acest mesaj este cel principal. Facem tot posibilul pentru ca să putem apăra interesul copilului. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Roberta, îți mulțumesc și acum vreau să-i dau doamnei Zipăl să vorbească în numele doamnei Guillaume. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc. O să vorbesc în numele raportorei noastre din umbră, Silvi Ghiom, care astăzi, din păcate, nu este aici. Um, like Mrs. Metzola, asemenea antevorbitorii și doamna Ghion dorește să mulțumească raportare pentru munca depusă și pentru schimburile atât interesante pe care le-au avut. Ideea acestor minori neînsoțiți, problema lor rămâne una delicată. Pe de o parte, sunt cei care insistă asupra vulnerabilității acestor minori și care militează pentru garanțiile necesare. Pe de altă parte, sunt cei care iarăși și iarăși sunt înspăimântați de această posibilă invazie de minori în Europa. După cum am spus în câteva rânduri, sprijin propunerea Comisiei pentru că aceasta traduce perfect spiritul și legea verdictului curții. De aceea sunt pe deplin de acord cu abordarea doamnei Wikström, care a modificat foarte puțin din propunerea comisiei în încercarea de a păstra intactă logica ce stă la baza întregii arhitecturi a textului. De aceea, ca raportoare din umbră, am decis să nu înaintez niciun amendament pentru că dorim să avem o poziție a Parlamentului European extrem de apropiată de propunerea Comisiei și, prin urmare, apropiată de verdictul curții. Clarificările juridice sunt mai mult decât necesare, mai ales atunci când vedem cât de mult uh, evaluarea interesului copilului poate să difere în contextul regulamentului de la Dublin. Dincolo de clarificările de ordin juridic, vulnerabilitatea minorilor este luată în calcul aici. Asta va evita transferuri inutile și păguboase dintr-un stat în altul. Dați-mi voie să răspund foarte pe scurt la ceea ce am auzit astăzi din partea Consiliului. Vreți să ajungem rapid la o decizie? Se poate. E timpul să trimitem un semnal că noi, europenii, permitem refugiaților să găsească un loc care să-i primească. Veniți la comisie, veniți la Parlament și o să aveți o decizie în acest sens. Mulțumim, domnule Zipăr, spune doamna președintă. Acum domnul Halaho vorbește în numele domnului Kirchhoff de la ECR. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. În numele raportorului nostru din umbră, Kirkhoff, doresc să-i mulțumesc doamnei raportor, doamna Wikström. Interesul minorilor trebuie să primeze întotdeauna, evident, însă în același timp trebuie să avem grijă să nu creăm legislație și astfel de proceduri care încurajează shoppingul de azil, traficul de minori dintr-un stat în altul și alte fenomene nedorite de acest gen. E vorba aici de interesul minorilor și e vorba în același timp de credibilitatea și legitimitatea politicilor de azil europene transferurile inutile de copii între statele membre trebuie să fie evitate, însă trebuie să existe posibilitatea de a trimite un minor înapoi în statul membru în care și-a depus prima cerere. Dacă statul membru a evaluat deja dacă aplicantul are nevoie și are dreptul la protecție internațională. Altfel există riscul ca o persoană să călătorească sau să fie dusă într-un alt stat membru în care criteriile de acordare a protecției sau regulile privind reunificarea familiilor sunt mai favorabile lor. E greu de văzut de ce un stat membru în care se găsește un solicitant este automat mai bine calificat să evalueze cu precizie și rapid meritele unei a doua solicitări. Asta mai curând decât statul membru care a evaluat deja prima cerere de azil. Sunt de acord cu domnul Middlecop și cu ceilalți atunci când spun că problema este diferența de proceduri și standarde între statele membre și n-ar trebui să existe aceste diferențe dacă ne uităm la regulamentele de la Dublin. Prin urmare, statele membre ar trebui să fie făcute răspunzătoare pentru aceste eșecuri procedurale. Vă mulțumesc! Doamna Bjork. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, sunt foarte multe de spus în legătură cu Dublin. Foarte multe. Și nu prea multe bune. Sunt multe lucruri acolo care sunt foarte puțin rezonabile și așa mai departe. Însă trebuie să ne concentrăm pe aceste modificări legislative pe care le avem în discuție în prezent. Eu sunt recunoscătoră Cecilei Wikström, care a muncit din greu la acest dosar. Ne-a consultat pe toți, am examinat totul în detaliu și credem că trebuie să rămânem aproape de spiritul uh, deciziei Curții de Justiție. S-au depus câteva amendamente, însă trebuie să ajungem la un rezultat care să ne permită să îmbunătățim situația copiilor care sunt solicitați de azil. Și în acest sens mulțumesc raportoarei, care ne-a integrat foarte bine în ritmul de lucru și continuăm în încercarea de a ajunge la compromis. E un prim pas, însă e un prim pas important. Trebuie să introducem un regim de excepții pentru copii în situații speciale și mă întreb, uh, mi se pune întrebarea de ce, ce număr de indivizi discutăm aici 26.000 de minori de însoțiți în prezent. Uh, prin urmare, după discuție, dacă Consiliul este puțin dezamăgiți. Va trebui să ne distanțăm. Spunea ei, avem un acord în 2013, acest acord trebuie respectat raportoarea respectă și raportorii din umbră respectăm, însă iată, Consiliul pare să ignore și ignoră avizul experților. Au fost invitați acolo, au fost vorbitori, experți care ne-au comunicat uh, cunoștințele lor. Nu mergem împotriva acestor afirmații, nu putem merge împotriva hotărârii curții, nu putem merge împotriva provederilor Convenției ONU. Însă, la Consiliu, mergeți înapoi la masa negocierilor și trimiteți-ne materialul, pentru că aici e vorba de binele copilului. Vom încerca să cooperăm uh, și în continuare cu domnul raportoare, dar o să rămânem fermi pe poziție și anume nu trebuie să facem compromisuri atunci când e vorba de interesul a 26.000 de copii. E o situație extrem de concretă, extrem de reală și situația lor trebuie să fie luată în serioase. Sunt uh, supuși la tot ceea ce mai rău. Iată, asta este poziția noastră. Mulțumim, doamnă Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu uh, mă alătur celui care a mulțumit raportoarei pentru munca depusă și pentru uh, și doresc să mulțumesc experților care au fost aici alături de noi. Suntem în această situație pentru că Dublin 2 a fost un text neclar atunci când e vorba de răspunderile privind minorii neînsoțiți. Am avut un acord în ultima legislatură cu Consiliul și Comisia să acceptăm o hotărâre a curții care să aducă aceste clarificări. Avem clarificările și, asemenea, celorlalți colegi a, sincer, nici nu știu cum să calific astfel de atitudine. Să zic că sunt dezamăgită de faptul că cei de la Consiliu mai vor să discute după ce am trecut odată prin toate aceste etape. Știm foarte bine, recunoaște și regulamentul acest lucru, că există, există o diferență calitativă între statele membre atunci când e vorba de aplicarea sistemului comun de azil. Știm cu toții acest lucru am avut dispute uh, considerabile când am lucrat la Dublin 2 în legislatura anterioară și aceste lucruri, sigur, nu pot fi scăpate din vedere. Grupul meu nu a înaintat amendamente la acest raport pentru că dorim un maxim de claritate și de consens atunci când e vorba de poziția Parlamentului, pentru că nu vrem să existe o lipsă de claritate în discuțiile cu Consiliu. Și, repet, uh, ce a spus și doamna Țipă, dacă vrem o decizie rapidă, stimat Consiliu, ușa e deschisă, procesul e clar, dacă vreți o decizie rapidă, o decizie clară, care pune capăt acestei situații dificile cu care se confruntă copiii, în ciuda tuturor riscurilor, haideți să ajungem la o concluzie și să o facem rapid. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc domnule Lambert. Acum mă întorc către ceilalți colegi. Doamna Wimberg, doreați să interveniți? Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru informațiile oferite. Eu am depus un amendament care e menit a sublinia următorul fapt. Nu e vorba acolo de copii, ci de tineri tineri care depun mai multe solicitări din mai multe state membre. Este un demers superflu, mă gândesc la traficanții de ființe umane care pot uh, să mute copiii între dintr-un stat membru în altul. Aici se merge la noroc sau shopping. Se caută cele mai bune condiții, dar în Suedia, de exemplu, vedem că se acordă permis de reședință permanent unor sirieni. Sunt șapte mii de tineri neînsoțiți, șapte mii anul trecut. Nu e permis ca acești copii să devină victima pentru traficanți. Deci trebuie revăzute puțin lucrurile pentru a ne gândi mai bine la decizia pe care le mulțumim. Se pare că nu mai dorește altcineva să intervină. Cecilia, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să le mulțumesc oaspeților noștri care au fost astăzi alături de noi și să le mulțumesc pentru prezentările făcute. Contribuțiile noastre au subliniat o serie de aspecte importante referitor la interesul minorilor și la protecția acestora. Sunt lucruri pe care trebuie să le avem în vedere atunci când ne ocupăm de acest dosar atât de important. De asemenea, mă întorc către reprezentanții Consiliului și ai Comisiei și de asemenea către colegii raportori din umbră, cărora doresc să le mulțumesc pentru toate eforturile depuse în contextul acestui dosar și de asemenea pentru contribuțiile de astăzi. Salut amendamentele trimise de colegi pentru că se aliniază spiritului raportului meu. O să le discutăm la întâlnirea coordonator din umbră și o să primiți o invitație în acest sens. Destul de curând, nu pot să spun exact <coughs> to you shortly. Now, I would like also to take the opportunity. De asemenea, aș dori să revin la o chestiune deosebit de spinoasă. Transferurile. Acestea, de regulă, durează foarte mult și nu asigură construirea unui viitor luminos pentru uh, copii în cauză, cu șanse suplimentare și așa mai departe. În condițiile, în directiva privind condițiile de primire, se spune că schimbarea de reședință pentru minorii neînsoțiți trebuie să fie limitate la minimum. Noua directivă privind procedurile de azil vorbește despre depunerea de cerere într-un maximum de șase luni. Un transfer de regulă durează mult mai mult. Astfel, minorul ar avea acces la o procedură mai rapidă dacă cererea este examinată de statul membru în care minorul se află în momentul respectiv. Statele membre spun că este o decizie în primă trebuie să se facă transferul dacă există o decizie în primă instanță într-un alt stat membru. Ei spun că minorul ar avea un acces mai rapid la regimul dorit dacă ar fi înapoiat statului membru în care există deja un caz pe rol. Însă știm că asta durează de, mai, de regulă mai bine de șase luni și argumentul că un astfel de transfer ar accelera procedura nu se verifică. Clar, știm asta din practică. Ar fi mai rapid pentru minori în cauză dacă s-ar deschide un nou caz în statul membru unde se află copilul respectiv. După cum ni s-a spus, de asemenea, de experți și de invitați, dacă abordarea Consiliului devine lege, există riscul ca curtea să considere acest lucru ca o încălcare a Cartei Drepturilor Fundamentale și o să avem o, un șir neîntrerupt de procese. Pentru a evita abuzurile, curtea și legislația au propus o soluție. Dacă cererea din al doilea stat membru este identică cu cea din primul, al doilea poate să declare solicitarea respectivă ca inadmisibilă. De caz, solicitantul trebuie să ofere elemente noi sau o nouă motivație în noua solicitare. Prin urmare, dosarul ar trebui să fie transferat din primul stat membru în celălalt și de asemenea, uh, probabil va fi nevoie de traducerea documentelor respective. Asta presupune o procedură administrativă și timp, categoric. Dar, dar, minorul neînsoțit, cel puțin, nu va fi supus unui nou transfer, cu toate incertitudinile asociate cu acesta nu va fi o perioadă lungă pentru el, fără nicio perspectivă de viitor. Statele membre au obligația de a schimba informații unul cu celălalt în contextul declarației de la Dublin. Între altele, și atunci când e vorba de astfel de solicitări, astfel de cooperare este menționată și în articolul 43 din Tratatul Uniunii Europene. Curtea Europeană a considerat că interesul minorilor prevalează asupra posibilei poveri reprezentate de analiza unei noi solicitări. Curtea nu i-a pus pe adulți și pe minori pe picior de egalitate și a spus că mino, în cazul minorilor statele membre ar trebui să se prevaleze de dispozițiile existente pentru a respinge solicitările identice. Deci am vrut să subliniez tocmai acest aspect, pentru că probabil am scăpat din vedere când am intervenit prima dată. Aceasta este poziția la care trebuie să ne gândim foarte, foarte, foarte bine. Și încă o dată vreau să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile aduse și nu cred că e nevoie să mai intrăm în detalii, însă sigur sunt dispus să continui discuția cu raportorii din umbră acum sau într-o altă etapă și de asemenea cu alți colegi care ar putea fi interesați în acest dosar atât de delicat și atât de important. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Cecilia! Mulțumim pentru cele făcute! Cum ultimele două puncte de pe ordinea de zi pentru această după amiază au fost amânate, nu îmi rămâne decât să închid ședința. Și uh, trebuie să vă spun că primul punct de mâine este amânat și el, așa că mâine o să începem doar la ora 10. Vă doresc o seară plăcută și ne vedem mâine la ora 10.